se încheie. Votul va avea loc mâine la ora 12 și următoarea ședință începe mâine, joi, 23 iul, iunie, la 8.30. Veți găsi procesul verbal pe site-ul internet al Parlamentului. Noapte bună!